Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer. Dragi colegi, domnul Helmer are o intervenție pe un punct de procedură. Mr. Pre- Domnule președinte, prima intervenție a unui membru ales în acest parlament a fost cea a lui Ian Paisley în 79, care a tras atenția asupra faptului că drapelul uh, britanic ar fi uh, arborat invers. Prima observanție pe care am făcut-o eu în 1999 a fost uh, aceeași observație. Și vreau să vă spun cu această ocazie că drapelul britanic din nou este arborat invers puteți să mă asigurați, vă rog, că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că după 33 de ani ar fi trebuit să fim în stare să învățăm cu care capăt în sus și cu care în jos se arborează drapelul Regatului Unit. It's um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Um, Mr. Poate francezii au greșit. Domnul Tudor a cerut cuvântul. Mr. Tudor, Mr. Domnule Tudor, aveți cuvântul. May I speak? Yes. Domnule președinte, îmi dați cuvântul? Da. Point. Mr. I Tudor first. To keep silence, please. Stimați colegi, spune domnul Tudor, vă rog să faceți liniște. Yes, I'm... Domnule președinte, da, o să iau eu cuvântul acum. După cum știți, în Europa domnește o iarnă foarte aprigă. Zilnic, uh, oameni uh, îngheață, mor de frig în aceste țări. Până acum în țara mea au murit 75 de oameni. Este o tragedie. Domnule președinte, vă propun să ținem un moment de reculegere în amintirea fraților și surorilor noștri care au uh, murit în țara mea și în celelalte țări europene din cauza frigului năpraznic. Mulțumesc! Mr. Batten, încă o intervenție pe punct de procedură. Domnul Button. adaug la cele spune, uh, spuse de domnul Helmet. Uh, dumnealui spune că uh, arborea drapelului invers este un lucru extrem de deranjant. Ei bine, eu vă spun că din partea mea poate să stea tot așa, cu capul în jos. This was... În ce privește cererea domnului Tudor, Vă mulțumim pentru sugestie. Acest punct uh, a fost deja uh, tratat ziua de luni și atunci s-a și făcut uh, acest lucru, s-a și răspuns solicitării. Acum, spune președintele, avem o scrisoare din partea mai multor deputați cu privire la redarea, recedarea regiunii închise a Famagustei către rezidenții locali